Mulțumesc foarte mult, mai sunt 4-5 colegi în sală. Mulțumesc, mulțumesc serviciilor uh, de plenară și, spune președintele, și interpretare.